în comisii parlamentare. Aceste numiri fi, vor figura în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există nicio observație, uh, până la adoptarea procesului verbal, aceste, uh, aceste numiri sunt